Vă mulțumesc că mă ajutați în această luptă. Vă mulțumesc. Acestea fiind uh, spuse, dezbaterea noastră s-a încheiat. Votarea va avea loc mâine la ora 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul Multer privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi. Îi vă da cuvântul domnului raportor. Domnule Multor, aveți cuvântul. De comisie, het voorstel van de comisie, over dit... Mulțumesc. Propunerea comisiei corespunde și corespunde cu evenimentele întâmplate recent în Norvegia. Este un subiect foarte important în Uniunea Europeană. Avem nevoie de reguli în acest domeniu pentru ca materialele utilizate pe potențial pentru fabricarea de explozivi să poată fi reglementate ca să evităm problemele. De aceea, Comisia a propus un regulament și nu o directivă. Avem nevoie de reguli comune pe care statele membre să le respecte. Comisia și Parlamentul sunt de aceeași părere, însă se pare că Consiliul nu este de acord cu ele. Există state care au un sistem de înregistrare și nu unul de acordare de autorizații. Iar Parlamentul este mulțumit de compromisul Uh, care prevede o revizie la, după cinci ani ca să se decidă ce sistem să fie aplicat în toată Uniunea Europeană. Până acum s-a uh, realizat o listă preliminară de substanțe în concentrații specifice care să poată fi cumpărate cu autorizație și mai există și o a doua listă în care Uh, dacă există suspiciuni, să se raporteze imediat. Statele membre trebuie să creeze puncte naționale de contact pentru ca aceste tranzacții să poată fi înregistrate și pentru ca statele membre și Comisia să poată reacționa cât mai rapid. Cred că propunerea Parlamentului privind definiția tranzacțiilor suspecte a fost ameliorată. Trebuie să fim vigilenți în permanență, de aceea în regulament se prevede că trebuie să se desfășoare consultări puternice între statele membre, dar și cu experți. Dacă ar fi să se modifice lista, ceea ce a fost o concesie majoră a Parlamentului, mai ales în ceea ce privește prima listă, dacă se va adăuga un nou produs sau dacă se va scoate un produs de pe listă, Trebuie ca uh, procedura respectată să fie cea legislativă în acest sens. Poate că Comisia ar fi dorit să apeleze la actele delegate, sigur că nu e niciodată posibil să obții tot ce vrei. În ceea ce privește concentrațiile, Comisia poate lua decizii prin actele delegate, iar Parlamentul și Consiliul pot să ia decizii cu privire la acceptarea sau respingerea acestor concentrații. În ceea ce privește nitratul de amoniu, s-a dezbătut acest subiect uh, Îndelung s-a considerat că ar trebui să intre în cadrul regulamentului RICI, însă trebuie să analizăm evoluțiile recente și să vedem dacă nu cumva e mai bine ca și acesta să intre în regulamentul acesta despre care discutăm acum. În concluzie, concluzia la care am ajuns este una care va fi aplicată în statele membre și ar trebui să se aplice amenzi pentru statele care nu respectă regulamentul. Amenziile trebuie să fie uh, adecvate și sperăm că prin acest regulament am uh, făcut un pas către evitarea atacurilor teroriste în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Comisia, doamna vicepreședinte Reding. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții conștienți că există o amenințare la adresa siguranței publice uh, din partea teroriștilor. Nu trebuie să vă reamintesc că ce s-a întâmplat uh, cu atacurile criminale din produse în ultimii ani și câte vieți au fost pierdute. E vorba de un fenomen care trebuie combătut din mai multe direcții. Astăzi ne ocupăm de una din aceste direcții, și anume uh, cum să împiedicăm uh, obținerea de către extremiști ingredientelor, a ingredientelor pentru a fabrica exploziv. Comisia a propus acest regulament încă de acum 2 ani cu scopul de a avea instrumente armonizate ca să limităm accesul publicului larg la anumiți precursori de explozivi ca să nu poată fi utilizați pentru fabricarea uh, ilicită de explozivi. Dar oricum aceste uh, substanțe să rămână la dispoziția publicului și a uh, profesioniștilor din domeniu. Astfel, noi uh, avem o abordare armonizată și avem o situație de egalitate pentru uh, vânzătorii cu amănuntul și pentru public. Doresc să mulțumesc raportorului domnului Mulder și președințiilor din Ungaria, Polonia, Danemarca și Cipru pentru o cooperare excelentă. Comisia salută acordul la care s-a ajuns de către colegiuitori și textul convenit va uh, îmbunătăți foarte mult securitatea noastră comună și va aduce o valoare adăugată europeană tangibilă. Totuși, există un punct instituțional în care nu s-a ajuns la un acord. E vorba de actele delegate. Aici aș dori să declar cele ce urmează din partea Comisiei sau în numele Comisiei. Comisia ia notă de acordul uh, Uh, între colegiuitori și de faptul că există unanimitate în Consiliu, totuși reamintește că articolul 219 trebuie integrat. Asta înseamnă că Comisia este autonomă în pregătirea de acte delegate. Uh, convenția între cele trei instituții reflectă această interpretare astfel încât referirea la consultațiile experților trebuie să apară în considerente iar Comisia regretă că acest principiu nu a fost respectat și subliniază că cazul de față nu poate constitui un precedent. Cu toate acestea, sper că mâine votul va avea un rezultat pozitiv, astfel încât Consiliul să poate adopta formal această legislație înainte de sfârșitul anului și Comisia e gata să joace și ea rolul, mai ales prin elaborarea unor linii directoare de punere în aplicare înainte de aplicare, și anume la 18 luni după intrarea în vigoare a regulamentului. Comisarin. Vă mulțumim, doamnă comisar. Urmează acum doamna Corața Bild. În anul 2011, în vara anului 2011, am fost șocați în momentul în care am aflat că în Norvegia, pe o insulă pe care se adunaseră o mulțime de tineri, a fost comis un uh, masacru. Și de asemenea am fost șocați când am aflat de atacurile din Oslo. Conform Europol, unul dintre motivele pentru care l-am putut găsi pe autor a fost acela că achiziționase multe astfel de substanțe care sunt catalogate de precursori de explozivi. Prin urmare, iată, nu pot decât lăuda și saluta faptul că am ajuns la un consens asupra unei bune propuneri din partea Comisiei și mulțumim Comisiei în ceea ce privește armonizarea regulilor existente uh, menite a evita incidente precum cele cu care ne-am confruntat uh, în trecut. Atâta timp cât regulile noastre sunt divergente, nu putem merge înainte. Ce se va întâmpla acum? Mai întâi de toate, primul pas va, rep- va fi uh, reprezentat de introducerea licențelor. Uh, cetățenii trebuie să obțină o licență înainte de a putea ac- achiziționa astfel de substanțe chimice. Substanțele chimice nu pot fi uh, vândute uh, cu o concentrație prea mare, o concentrație care ar permite utilizarea lor uh, pe post de explosivi. Al doilea pas se referă la trasabilitate. Ce înseamnă lucrul acesta? Operatorii economici vor trebui să raporteze vânzarea și achiziționarea în cantitate mare a unor astfel de precursori de explozivi. explozivi. Deci vom putea con- constitui o bază de dată a achizițiilor uh, făcute și uh, statele membre vor trage concluziile necesare din această bază de date. După o anumită perioadă, statele membre vor, și, și instituțiile europene vor decide dacă armonizarea a mers suficient de departe sau, din potrivă, e nevoie de noi reguli mai clare care să asigure cu, uh, cu certitudine siguranța cetățenilor europeni. În momentul de față, cred că am ajuns la un uh, echilibru perfect între securitate și siguranță, pe de o parte, și scăderea birocrației cu care se confruntă uh, fermierii sau comercianții care în activitățile lor sunt obligați să utilizeze substanțe chimice care pot fi considerate drept precursori de explozivi. Uh, Domnule președinte, nu pot decât să-i mulțumesc doamnei Mathieu raportor din umbră din partea PPE, care din păcate nu poate participa la ședința de astăzi, pentru că participă la o altă ședință. Însă doamna Mathieu a colaborat strâns cu domnul raportor și noi, uh, colegii din PPE, considerăm că împreună cu domnul raportor au reușit să dea dovadă de flexibilitate în acest domeniu atât de important, domeniu care vizează practic protejarea cetățenilor europeni și eliminarea, combaterea terorismului. Mulțumesc, domnul domnule președinte. Vă mulțumim, doamna Corața Birit. Urmează doamna Gomes. Mulțumesc. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Mulder pentru perseverența de care a dat dovadă în uh, urmărirea acestui dosar. Acest regulament reprezintă un progres în protecția cetățenilor europeni pentru că limitează accesul la substanțe periculoase și controlează, de asemenea, accesul la substanțele uh, precursoare de explozivi. Multe atentate sunt atentate cu bombe artizanale și statele membre au uh, avut nevoie de foarte mult timp, de fapt, pentru a cădea de acord cu Parlamentul European pentru a aproba acest regulament bazat pe propunerea Comisiei. După atentatul din Norvegia, la care făptașul uh, își fabricase singur bombele, ne-am fi așteptat ca lucrurile să meargă mai repede, însă statele membre s-au blocat în proceduri birocratice. Germania este singura care rămâne în afara unui sistem de acordare de licențe pentru substanțele ce pot fi folosite ca precursori pentru explozivi. Pentru că Germania spune că sistemul său de înregistrare funcționează foarte bine. Mesajul Parlamentului este clar. Prioritară este siguranța cetățenilor europeni. Teroriștii exploatează punctele slabe din sistemul nostru și de aceea este foarte important ca statele membre să-și transpună acest act legislativ în legislația națională și să-și adapteze sistemele de securitate în funcție de parametrii europeni. Accesul legitim și justificat la aceste produse chimice este garantat prin regulament, însă obiectivul nu este să se protejeze dreptul de a comercializa sau de a cumpăra substanțe periculoase. Obiectivul ultim este să se uh, amelioreze siguranța și controlul uh, asupra acestor precursori, asigurându-se trasabilitatea lor și asigurându-se uh, faptul că nu se vor mai repeta tragedii ca cele de la Londra din 2005 sau din Norvegia din 2011. Domnul Albrecht. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului pentru eforturile susținute asupra acestui raport. Cred că aici ne dăm seama care trebuie să fie premisa de la care pornim în uh, încercarea noastră de a combate terorismul. În loc să ne băgăm nasul în viața privată a cetățenilor, consider că e important să acționăm acolo unde apare riscul uh, riscul care stă la baza acțiunilor teroriste. Când vorbesc despre risc, mă gândesc la locurile în care se vând, se, se, se utilizează, se vehiculează tot felul de substanțe chimice, precum cele uh, despre care vorbim astăzi, și, de asemenea, bineînțeles, arme ce am uh, înțeles cu toții până în ziua de astăzi. Am înțeles că accesul la astfel de substanțe poate fi limitat, așa ca și în cazul armelor și, de asemenea, accesul la astfel de substanțe poate fi, bineînțeles, documentat. Mie nu mi se pare că ar fi o problemă în a constitui baze de date uh, Uh, în care să fie înregistrate motivele pentru care respectivele substanțele uh, chimice, substanțe chimice sunt cumpărate de către cineva. Dar bineînțeles că trebuie să ținem cont și de uh, anumitele categorii care trebuie să aibă acces pe termen lung la astfel de substanțe, bineînțeles că cantitățile trebuie să fie mai mici, pentru că aceste substanțe sunt necesare profesiei pe care o exercită. Astfel de reguli, reguli sunt absolut esențiale pentru substanțele chimice care pot deveni precursori de explozibili. explozibili E important ca toate datele să fie înregistrate și să fie folosite pentru combaterea terorismului. Vreau să-i mulțumesc domnului Mulder pentru faptul că a ținut cont de amendamentele noastre și în încheiere dați-mi voie să vă spun încă o dată că mi se pare potrivit să acționăm asupra riscului. Cred că acest, această manieră de a acționa am putea fi folosită de către noi și în alte domenii a, trebuie să eliminăm sau cel puțin să scădem riscul uh, anumitor care, uh, riscul care poate duce la anumite activități teroriste. Acesta este, aceasta este calea potrivită și nu pot decât să o sprijin. Noi verzii sprijinim această măsură pe deplin și suntem încântați de faptul că, iată, ne aflăm în pragul promulgării. Vă mulțumim. Urmează acum doamna Flașicova Benova președinte, comisar. Comisia are un plan de acțiune în ceea ce privește substanțele explozive. Avem și noi o serie de propuneri în ceea ce privește reglementarea substanțelor chimice care pot fi folosite uh, Uh, în uh, scopuri teroriste. Există state membre care au promulgat acte legislative ce guvernează introducerea, posesia și de asemenea utilizarea uh, substanțelor care pot fi considerate a fi precursori de explosivi. Dar aceste acte legislative sunt diferite unele de celelalte și tocmai din acest motiv reglementarea, armonizarea hotărârilor și uh, prevederilor la nivel european este necesară. Propunerea copii, Comisiei ar trebui să să limiteze accesul opiniei publice la substanțele chimice care pot uh, deveni precursori de explozivi. De asemenea, propunerea Comisiei ar trebui să scadă uh, frecvența și, de asemenea, dimensiunea atacurilor teroriste. Oricare ar fi deciziile luate, și prevederile promulgate, e important să protejăm uh, cu toate acestea datele cu caracter personal. Dar, dată fiind uh, tema importantă pe care o discutăm, e clar că trebuie să existe un schimb de informații între producători și vânzător în ceea ce privește cumpărătorii existenți. Bineînțeles, prevederea trebuie să fie una cât se poate de echilibrare, echilibrat. Catch DI acum, am doi oratori pe lista Nea. doamna Bas- Băsescu. Foarte mult, domnule președinte, este foarte important să menținem un control strict asupra substanțelor care pot fi utilizate ca bombe artizanale pentru securitatea Uniunii și a cetățenilor săi. După cum știți, explozivii artizanali reprezintă instrumentul preferat al teroriștilor

Mulțumesc. E un exemplu neobișnuit în care Uniunea Europeană recunoaște că o problemă reală trebuie să aibă soluție internațională, dar nu neapărat uh, să fie de panajul UE. E vorba de a avea o lege care să interzică oamenilor să cumpere ceva. Însă cu cât mai mult uh, durează adoptarea ei, crește uh, șansa teroriștilor de a face adevărate depozite de asemenea substanțe explozive. Dacă s-ar fi adoptat uh, legislația aceasta încă de anul trecut, uh, ar fi îmbunătățit lucrurile, pentru că nici măcar nu știm exact cât timp va mai trece până va intra în vigoare mai bine am, am fi susținut uh, sectorul industrial să adopte voluntar un cod de uh, bună conduită în acest sens și apoi să încurajăm statele membre să uh, adopte astfel de legislație fără întârziere. de exemplu, în Marea Britanie se poate, în împrejurări excepționale, adopta o astfel de lege în nu mai mult de 24 de ore. Și asta ar permite, sigur, să acționăm cu celeritate și să împiedicăm pe posibilii teroriști să facă depozite de astfel de uh, substanțe. Um, this report seeks to generate a Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, raport pare să își dorească a limita accesul opiniei publice la un număr mare de substanțe chimice care sunt utilizate într-o manieră cât se poate de onestă uh, și legală. În uh, Regatul Unit am avut o mulțime de exemple de utilizarea unor substanțe chimice cât se poate de comune pentru crearea de explozivi. Regatul Unit nu are nevoie de un regulament european în ceea ce privește substanțele chimice, pentru că, har domnului, avem suficiente experiențe. Eu consider că acest uh, raport este doar un pretext pentru altceva. Prin urmare, eu și colegii mei vom vota împotrivă. Vă mulțumim! Trecem acum la comisie, doamna vicepreședinte. Um, uh, uh, Mulțumesc. Uh, toată lumea văd că în acest Parlament este de acord că acest regulament va reprezenta un pas important pentru ca teroriștii să nu mai poată achiziționa ingredientele pentru explozivii, explozivii artizanali. Acest regulament reprezintă o ameliorare clară a securității publice și va simplifica și situația furnizorilor prin stabilirea unui set de reguli armonizate în întreaga Europa. Comisia va continua să lucreze și în alte domenii pentru a reduce amenințarea teroristă. Am să vă dau un exemplu ca să vă explic la ce mă refer. De exemplu, activitatea rețelei de a conștientizării față de radicalizare. E vorba de o rețea care acționează pe teren cu persoane susceptibile de a fi ă, de a cădea pradă rețelelor de extremiști. Trebuie să fim foarte serioși în această privință și să acționăm din mai multe unghiuri. Mulțumesc, domnule raportor Mulder. Înainte de a vă da cuvântul Uh, aș dori să mai dau cuvântul unui coleg care s-a înscris foarte târziu la cuvânt și nu era pe, pe listă, domnul Weigel. Și după aceea vă dau cuvântul și dumneavoastră. Vă rog. Să da da Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că m-ați remarcat, deși, într-adevăr, foarte târziu am ridicat și eu mâna. Cred că inițiativa Comisiei este pozitivă și cred că trebuie evocat acest pericol, pentru că din ce în ce mai mulți extremiști au posibilitatea de a-și aduce la îndeplinire planurile. Totuși, doamnă comisar, eu consider că ar fi înțelept să încercăm să extindem acest mod de gândire și la alte domenii, nu neapărat legate cu, legate de terorism, dar care țin de aspecte legate de securitate, de violență. Mă refer la arme pe care le pot cumpăra persoanele fizice. E clar că fenomenul criminalității se extinde în lume și pentru mine e evident că asta este un fenomen legat și de accesul și dreptul de a cumpăra arme și trebuie să combatem și acest fenomen. Mulțumesc! Vă mulțumim. Domnule raportor, aveți cuvântul. Micro. Intervenție fără microfon. Eh, mulțumesc eh, și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și doresc să profit de ocazie ca să mulțumesc și tuturor raportorilor din umbra pentru o colaborare excelentă și consider că, până la urmă, fiecare uh, și-a adus contribuția la rezultatul final. Eu am uh, notat explicațiile pe care ni le-a oferit Comisia, știu că e dificil și știu că era nevoie și de concesii pentru a ajunge la un compromis. Și eu sper că textul ca atare nu va constitui un precedent. Deci, posibilitatea de a uh, consulta experții, da, poate că este, poate fi subiectul unei interpretări, dar, mă rog, dacă se votează mâine, eu nu cred că cineva va putea garanta o, o, o proporție de 100% de securitate în acest domeniu. Dar totuși, cred că dacă se va vota, acest instrument va fi un pas înainte în direcția corectă pentru a evita probleme pe viitor. Vă mulțumim, domnule raportor. Dezbaterea s-a încheiat. Votarea va avea loc mâine la ora 12. Trecem acum la intervențiile cu durata de un minut.